de muncii pentru cetățeni români și bulgari în lumina situației de pe piețele uh, muncii din țările respective. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnule comisar. Încheiem acest punct al dezbaterii și trecem la următorul și anume declarația Comisiei privind produse obținute din animale clonate în lanțul alimentar. Mai întâi dau cuvântul domnului comisar Dali. Domnule președinte, distinși membri, mă bucur că mi s-a oferit această ocazie să precizez poziția Comisiei în ce privește o chestiune delicată a clonării animale pentru producția de alimente. Mai întâi, vreau să subliniez că nu există dovezi de preocupări, de probleme de siguranță alimentară în ce privește alimentele obținute din animale clonate. Cu toate acestea există chestiuni legate de starea de bine a animalelor pentru, pentru care e nevoie de studii suplimentare. Cu toate acestea, astfel de preocupări probabil că vor scădea odată cu trecerea timpului pe măsură ce evoluează tehnica și se îmbunătățește. Desigur, există o dimensiune etică a acestei chestiuni care ar trebui să adaug se află în afara cadrului legislativ european. Aspecte din dezbaterea generală despre aceste chestiune, dreptul consumatorului de a ști despre procesele de producție și implicațiile comerciale de a adopta măsuri în acest domeniu. Chestiunea cea mai importantă pentru comisie este să evalueze nevoia, fezibilitatea și proporționalitatea posibilelor măsuri de a reglementa utilizarea tehnicilor de clonare și animalelor clonate și a produselor respective. Evident, sunt pe deplin conștient de poziția Parlamentului ce privește utilizarea tehnologiilor de clonare pentru producția de alimente în Europa. Distinși membrii, ar dori să vadă că o această interdicție se extinde și la animale născute din părinți clonați. Comisia consideră că animale din animale clonate nu ar trebui să fie puse pe piață fără o autorizație prealabilă, fiind considerate alimente noi și sunt acoperite acum de regulamentul privind alimentele noi, Novel Food Regulation. Având în vedere valoarea animalelor clonate, există puține șanse să fie utilizate direct pentru a fi transformate în alimente. Cu toate acestea, situația diferă pentru animale născute din părinți clonați. Astfel de animale nu pot fi distinse de cele care sunt uh, de altă origine. Și acest aspect trebuie să fie avut în vedere pe orice linie de acțiune pe care ar putea să o propună Comisia Europeană. În ce privește poziția actuală, Comisia recunoaște că regulamentul privind alimentele noi nu este cadrul juridic adecvat care să se ocupe de toate aspectele chestiunii clonării, în special producția și comercializarea de produse altele decât alimentele, cum ar fi ovule, spermatozoi sau embrion, nu poate fi acoperită de regulamentul privind alimentele noi, care se ocupă în mod exclusiv cu autorizația de precomercializare pentru astfel de alimente. După cum probabil că știu deputații, în prezent elaborăm un raport care va acoperi toate aspectele utilizării clonării pentru producția de alimente, care va fi disponibil în luna noiembrie. Va servi ca bază utilă pentru discuții viitoare între instituții. Aștept uh, cu nerăbdare continuarea discuțiilor cu Parlamentul și Consiliul cu scopul de a ajunge la un acord în de succes. Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Pasamos a los oradores en nombre de los grupos. Și acum vorbitorii în numele grupurilor de la PP, 3 minute, doamna Ayuso. Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru explicația pe care ne-ați oferită uh, în legătură cu clonarea animalelor, uh, animalelor introduse în lanțul alimentar. Suntem de acord și Parlamentul și Comisia că, într-adevăr, regulamentul acesta nu era locul potrivit pentru a ne ocupa de această temă. Uh, pentru că depășește, pentru că domeniul de aplicare a acestui regulament este puțin diferit și știm cu toții animalele clonate, conform afirmațiilor comunității științifice, și bineînțeles și carne provenită din aceste animale este sănătoasă și sigură și îndeplinește toate cerințele privitoare la securitatea alimentară. Există totuși o problemă și anume E imposibil să putem uh, face deosebirea între cărnuri care provin de la animale clonate și carnea care provine de la animale neclonate. Uh, astfel încât trebuie să ne bazăm pe etichetare și trasabilitate, lucruri esențiale pentru consumatori, deoarece aceștia au dreptul să știe dacă sau nu carnea pe care o consumă provine de la un animal clonat. Asta, bineînțeles, din motivele pe care deja le-ați menționat, pentru că unii consumatori ar putea alege să nu consume acest tip de carne e posibil și probabil să uh, se impună o interdicție în Europa uh, în legătură cu producția și consumul cărnii provenite din uh, animale clonate. Astfel încât dacă vom stopa producătorii noștri să utilizeze o tehnică nouă care a fost, s-a dovedit că este o tehnică bună, și care ar putea aduce beneficii pentru producătorii în cauză. Pentru că știm că uh, rezultatul clonării ar putea fi niște caracteristici pozitive ale acestei, acestui tip de carne, atunci am putea să fim confruntați cu probleme serioase. Dacă vom interzice aceste tehnici, producătorii și agricultorii noștri uh, Uh, nu vor avea decât de pierdut în fața concurenței uh, unor terțe state. Deci, dacă vom interzice intrarea acestui tip de carne uh, provenită din țări terțe în, pe teritoriul Uniunii Europene uh, ar crea multe probleme și nu știu dacă vom putea impune o asemenea interdicție. Partenerii noștri comerciali probabil nu ne-ar permite-o. Astfel încât, până la urmă, am putea ajunge într-o situație absurdă uh, în care producătorii noștri și crescătorii noștri de vite nu au voie să utilizeze această nouă tehnică, însă consumatorii noștri vor consuma carnea provenită din animale clonate, provenite din afara Uniunii Europene. Asta mă îngrijorează pe mine. Astfel încât uh, aș dori să aud o explicație. Cum vom proceda? De ce să uh, împiedicăm producătorii noștri să utilizeze o astfel de tehnică? știm foarte bine că nu putem stopa intrarea în Europa a produselor importate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, din partea grupului socialiștilor și democraților, pentru două minute are cuvântul domnul Capula Santos. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mai întâi eh, țin să-i mulțumesc comisarului pentru explicațiile care ne-au fost furnizate Dragi colegi, în opinia publică va exista întotdeauna o, o sensibilitate față de această problemă a clonării. Au existat dezbateri, dezbateri foarte încinse, care au dus însă la niște concluzii clare în legătură cu acest subiect. Așadar, este foarte clar că din punct de vedere al siguranței și securității alimentare există uh, suficiente reglementări. Uh, Există un regulament privind uh, alimentele noi care permite de asemenea să acopere și această problemă. Dar a apărut această problemă din Regatul Unit al Marii Britanii din această vară și problema aceasta a relansat dezbaterea publică și uh, s-a pus problema aplicării acestui text, uh, prevederilor acestui text în diferitele țări. Reglementările EFSA sunt uh, țintite numai uh, pentru situațiile patologice, deci legate de patologiile la animale clonate. Dar asta nu acoperă și uh, clonarea în scop de a crea alimente din aceste animale clonate. Și, cum se știe, nu există diferență între carnea rezultată din animale clonate și uh, carnea rezultată din animale crescute în mod tradițional. Datele pe care le avem însă sunt destul de limitate aici. Nu s-au făcut studii prea amănunțite în uh, această perioadă privind animalele clonate și uh, progeniturile acestora și evoluția lor. Așadar, cred că ar trebui să se facă un studiu științific mai detaliat care să-i, uh, să recâștige încrederea cetățenilor și asta cred că e important ca să nu abandonăm o posibilitate importantă pe care ne oferă știința. Îi mulțumesc domnului comisar pentru toate uh, informațiile oferite, care ne permit să vedem în ansamblul ei problema clonării și a noilor alimente. Președintele, mulțumesc domnule Capola Santos. Acum are cuvântul domnul Lion în numele alb. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Cred că e important, după cum au spus și alți vorbitori și domnul comisar în intervenția sa, că nu e niciun risc pentru sănătatea omului în ce privește produse din animale din părinți clonați. Și subliniez aici uh, animale născute din animale clonate. Pentru că problema animalelor clonate este separată. Sunt două chestiuni pe care nu ar trebui să le amestecăm. Doream să ridic aici am ridicat și ieri, domnule comisar, când ne-am întâlnit neoficial, poziția unor fermieri din Scoția, problema de care s-a lovit în această vă care din tată în fiu se ocupă de creșterea de animale și au utilizat întotdeauna cea mai bună, cel mai bun material genetic și au cumpărat niște animale din Statele Unite care s-au dovedit că au avut un strămoș clonat au pus atunci întrebări în ce privește utilizarea animalelor, dacă pot să fie utilizate. Au înțeles că nu e nicio problemă, pentru că erau animale născute din părinți care fuseseră clonați. Și femelele care s-au născut din uh, acel uh, taur despre care era vorba, problemele au apărut doar când au început să se gândească la comercializarea laptelui de la aceste vaci de lapte au descoperit că apar probleme în Regatul Unit, în modul în care se interpretează regulamentele actuale. Spun că nu doar produsele de la animale clonate, ci și de la animale născute din animale clonate, nu poate să intre în uh, lanțul alimentar. Aceasta a fost uh, interpretarea dată de Agenția privind standardele alimentare din Marea Britanie. Dar dacă duc produsele în alt stat membru unde e o altă interpretare, nu mai e nicio problemă și atunci animalele sau produsele ar putea să intre în lanțul alimentar și să fie chiar exportate sau reintroduse în SUA și nu cred că e în interesul consumatorilor și al fermierilor să existe interpretări diferite. E nevoie de certitudine și cred că în ce privește poziția Parlamentului am mers prea departe să spunem că carnea și laptele și alte produse de la animale născute din animale clonate ar trebui să fie interzise din sistem. Cred că e o greșeală și ar trebui să existe o adaptare. Mi se pare că trebuie să acceptăm că după toate dovezile științifice se sugerează că nu e nicio diferență între aceste animale care sunt născute din acei părinți față de orice alte animale și ar trebui și în lunile următoare să se ajungă la o poziție de compromis pentru a introduce certitudine pentru consumatori și pentru fermieri în această chestiune foarte delicată și cu conținut emoțional. Mulțumesc. Mulțumesc. Două minute din partea verzilor europeni. Domnul Staes voorzitter collega's mijnheer de commissaris het eh, verbaasde mij in uw verklaring dat u een heel uitvoerige uitleg hebt gegeven. declarațiile pe care le ați făcut m au luat un pic prin surprindere ne ați dat eh, explicații foarte detaliate și în același timp și foarte interesante însă ce m-a uimit în declarația noastră a fost că n-ați spus nimic în legătură cu incidentul din această dimineață care până la urmă a fost miezul dezbaterii de astăzi. Și apoi ă, ce s-a întâmplat în Scoția, de asemenea, cazul din Scoția, unde niște ă, tauri și niște vaci au fost ă, născuți din embrioni importați din Statele Unite, embrioni clonați și carnea aceasta de vită după aceea a fost introdusă în lanțul alimentar s-a, am putut să citim în toate ziarele articole și în Belgia am citit și în Olanda și n-ați spus nimic. Nu v-ați referit deloc la actualitatea acestei verzi. și am fi vrut să știm Uh, ce gândiți despre acest caz. E important să știm care e opinia noastră, pentru că una dintre componentele principale ale acestei probleme este aceea că noi, consumatorii, avem dreptul să știm ce mâncăm, uh, ce avem în farfurie. Avem dreptul să știm dacă mâncăm carne de vită uh, care provine dintr-un embrion clonat importat din Statele Unite în Scoția și pe aceea uh, dus mai departe în Europa. Așadar, aș vrea să știu ce părere aveți despre această situație și n-ați spus nimic. În al doilea rând, această dezbatere în cadrul concilierii care a început privind uh, regulamentul asupra alimentelor noi, că alaltă am avut prima decizie, doamna Liotare este raportor, uh, Știți că uh, există între noi și Consiliul o situație de veritabil conflict și că și sunt convins că știți foarte bine că în cadrul acestei proceduri de conciliere care ar trebui să se încheie până la sfârșitul luminii noiembrie sau până în luna decembrie cel mai târziu, uh, oricum, cam ăsta este termenul. Știți așadar că comisia uh, va, poziția pe care o va adopta comisia va fi una determinantă pentru rezultatul concilierii. În timpul dezbaterii din iulie ați spus, domnule comisar, că veți face un raport și citez în limba engleză în original, până în noiembrie 2010. Deci până în noiembrie 2010, în luna noiembrie. Așadar, chiar spre sfârșitul procedurii de conciliere, și atunci, uh, sincer, dați-mi voi, domnule uh, comisar, să vă spun cât de mult sper că și noastră și serviciile noastre veți lua taurul de coarne ca să spun așa, și veți, uh, vă veți ocupa de această sarcină pentru că uh, consumatorii au nevoie de, de aceste informații, iar noi, negociatorii Parlamentului, avem nevoie de poziția noastră în negocierea cu Consiliul. Apoi, n-ați spus nimic în legătură cu poziția Parlamentului față de ideea moratoriului. Unii dintre colegii noastre fac presiune asupra unora dintre colegii noștri și le spun să nu votați pentru acest moratoriu pentru că se va uh, duce totul într-un război comercial, că o să fie mai rău decât războiul bananelor. Așadar, puteți să ne spuneți, domnule comisar, ce părere aveți despre aceste chestiuni? Și, în fine, răspunzând uh, celor care spun că asta nu e o problemă de sănătate umană, dați-mi voie să spun că nu sunt de acord și să citez uh, un aviz al Agenției Europene de Siguranță Alimentară, în care se spune că nu s-au constatat, practic, dificultăți, însă că toate aceste uh, concluzii se bazează pe uh, niște uh, descoperiri științifice foarte limitate. Deci mai trebuie să mai mai așteptăm până să ne uh, pronunțăm. Vă mulțumesc și vă mulțumesc că mi-ați dat mai mult timp decât aveam, domnule președinte. Președinte, mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Discuția din această seară ne arată foarte clar faptul că dezbaterea privind uh, regulamentele ce se ocupă de clonare va fi una foarte dificilă. Dacă vorbim despre tehnologii noi în producția de alimente, uh, nu știu dacă nu cumva ne aventurăm în, uh, în nisipuri mișcătoare. Situația e periculoasă pentru că nu dispunem de date științifice adecvate. Avem o idee, dar nu este precisă. Nu ne putem Eh, încă imagina consecințele pe termen lung. Nu, știu cum, nu știm cum vor afecta aceste produse biodiversitatea, echilibrul între specii și sănătatea umană, precum și sănătatea animalelor, pentru că auzim eh, în continuu ni se spune că această clonare nu uh, favorizează sănătatea animalelor. Aceste, aceste animale clonate nu sunt sănătoase. Trebuie să examinăm uh, foarte atent situația pentru că nu dispunem de date suficiente pentru a ne asuma asemenea riscuri. Cred că trebuie să uh, avem această interdicție a alimentelor provenite din animale clonate. Mulțumesc, domnule Wojciechowski, și acum pentru GUE NGL, uh, pentru 2 uh, minute și jumătate, are cuvântul doamna Liotar. Ja, dank u wel. Um, in mijn... Mulțumesc, domnule președinte. În luna mai v-am spus în public că de mult mă temeam să văd uh, carne de la animale clonate că va ajunge pe piața europeană. Și Comisia um, s-a făcut că această problemă nu există. În iulie, în Parlament, eram aici, în numele cetățenilor europeni și am sprijinit această cerință pe care am formulat-o pentru a interzice carnea de la animale clonate. Și domnul comisar eh, spune că trebuie ca cetățenul să știe dacă ajunge în lanțul alimentar carnea clonată. Ei, uite că a ajuns chiar în farfurie această carne de la animale clonate. Ce se întâmplă? Ce trebuie făcut, domnule comisar, să evităm ca acest lucru să se întâmple? Trebuie chiar să așteptăm până luna noiembrie? Eu m-am plictisit, mi-a ajuns până peste cap, domnule comisar. Și acum o întrebare. Dumneavoastră ne spuneți, nu ne spuneți nimic în legătură cu cele afirmate de domnul de Hucht, care se apără în ce privește interdicția privind uh, animalele clonate în lanțul alimentar, spunând că acesta ar avea drept consecință un adevărat război comercial cu Argentina și Brazilia. Vă rog să-mi permite să vă spun deschis în față că aș prefera un război comercial mai degrabă decât probleme reale uh, sanitare și mai ales ca o atingere intolerabilă la starea de bine animalelor clonate care trăiesc mai puțin și sunt bolnave. Nu putem aștepta regulamentul actual nu e suficient de limpede și Uniunea Europeană trebuie să se acționeze, după părerea mea. Comisia trebuie neapărat să propună legislație cât mai rapid posibil, iar moratoriul în ce privește produsele rezultate din animale clonate și animale născute din părinți clonați trebuie să fie reglementat. Comisarul de Hucht ne dorit să-i se pună capăt pentru că nu dorea și a arătat că asta risca să pună probleme iar industria biotehnologiilor este și avizată, iar comisarul pretinde că acționează în interesul cetățenilor și cetățenelor din Europa, dar de fapt îl invit pe domnul Dali să nu accepte niciun fel de instrucțiune sau indicație care să vină din alt domeniu de competență. Este adevărat, domnule comisar, că de teama de a fi confruntați cu repercusiuni la OMC, Uniunea Europeană se va lăsa influențată de alții și în detrimentul cetățenilor europeni mi se pare inacceptabil. Mulțumesc pentru grupul Libertate și Democrație un minut și jumătate, domnul Agnew. Domnule președinte, vă veți bucura să știți că nu voi vorbi decât un minut. Avem o situație foarte similară aici cu situația controversei asupra uh, organismelor modificate genetic. Acolo uh, testele au arătat că nu este niciun pericol, dar uh, ca și acolo și aici există o reacție emoțională, subiectivă, care nu poate fi Uh, susținută de niciun fel de date și nu poate fi legiferată. În cazul uh, recoltelor OMG, uh, Comisia a dat permisiunea statelor membre să decidă și asta trebuie să se întâmple tot timpul. Și acest lucru s-a întâmplat după ani și ani de blocaje și de pase între diversele instituții europene. Uh, nu este surprinzător că uh, legislația europeană actuală e confuză în ce privește circulația uh, animalelor clonate și produselor din acestea. Și haideți să nu creăm și mai multă confuzie, creând și mai multă legislație. Cel mai bine este să permitem statelor membre care au culturi foarte diferite să decidă dacă vor permite sau nu producția comercială a acestor produse. Cele care decid să nu o facă, uh, trebuie să aibă libertate totală privind metoda de etichetare, fără niciun fel de interferență din partea Uniunii Europene. Pentru că această soluție va crea oportunități pentru toți fermierii. Președintele, mulțumesc. Are cuvântul timp de două minute doamna Dodds. Um, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Salut declarația dumneavoastră din această seară. După cum a spus colegul meu George Lyon, Există un număr, a existat recent un număr de probleme în Regatul Unit privitoare la punerea pe piață a cărnii provenite din animale clonate. Lipsa unui mesaj coerent între uh, Comisie și Agenția de Standarde Alimentare din Marea Britanie a cauzat multă confuzie. Mm, și trebuie să spun că nu a fost uh, din vina Comisiei, dar oricum uh, producătorii au întâmpinat mari greutăți și această situație a avut un impact asupra siguranței alimentare. Însă Agenția de uh, Standarde Alimentare din Marea Britanie privește produsele din animale clonate ca alimente noi în Marea Britanie, pe când în alte țări din Uniunea Europeană situația este diferită. Această situație este absolut absurdă au avut uh, loc discuții pe acest subiect între Comisie și Agenția pentru Standarde Alimentare pentru a încerca aducerea unei clarif- clarificări între, pentru producători și consumatori. Deci, ce este un aliment nou în, în contextul uh, animalelor clonate și uh, progenitorilor acestora? Trebuie să clarificăm situația. O abordare unică în Europa și nu numai, ci inclusiv în ceea ce își privește țările terțe ar fi salutară, pentru că în Marea Britanie situația este absolut neclară și trebuie să înceteze. După cum știm, uh, încrederea în ce privește sursa alimentelor este esențială și salut încercarea Comisiei de a încerca, uh, uh, încercarea Comisiei de a clarifica situația. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Dodd, și acum trecem la oratorii nume propriu. Pentru trei minute are cuvântul domnul Schnellhardt sehr geehrter herr kommissar vor der Domnule comisar, înainte de vacanță, când am discutat directiva privind uh, novel food, alimentele noi, am decis să nu menționăm chestiunea cărnii clonate în acest domeniu. S-a cerut comisiei să adopte o altă bază juridică și constat cu plăcere acum că astăzi Comisia ne arată pe ce drum va merge. Deci discuția aceasta este o bază utilă pentru acest regulament pe care Comisia o să-l propună luna noiembrie. În consecință, e foarte important să se discute astăzi. Știm cu toții acest lucru și s-a spus de mai multe ori că nu trebuie să așteptăm prea mult în Statele Unite Există cei 50 de tăurași pentru reproducere. Apoi, ce s-a întâmplat în Marea Britanie, nu știm dacă se datorează faptului că sunt a, că nu aveau altceva mai palpitant de publicat pe prima pagina ziarelor, dar știm că astăzi a ajuns această chestiune a cărnii clonate. S-au făcut comparații, e adevărat, în ce privește carne de la animale clonate și carne de la animale neclonate, încă nu avem toate dovezile la dispoziție, deci ar trebui să mai așteptăm. Există un al doilea aspect despre care s-a vorbit și anume protecția animalelor, chestiuni de etică față de animale. Și, domnule președinte, avem și tratatul de la Lisabona. În tratatul de la Lisabona se vorbește despre protecția animalelor și trebuie să discutăm acest aspect. Dacă vedem că e un pericol permanent la adresa animalelor, atunci trebuie să discutăm, să vedem dacă e nevoie de o interdicție. Trebuie ca lucrurile să fie clare, dar e nevoie de dovezi, e ceva necesar. Dacă avem o reglementare în absența dovezilor, situația este dificilă. Să vedem care e problema etichetării la carnea de vită în supermarketuri. Nu se pot oferi dovezi în ce privește ce e marcat pe etichetă. Deci să treci aceste date pe etichete e ceva care se face uneori întâmplător. Trebuie de fiecare dată să anexezi un registru de mai multe pagini pentru a asigura trasabilitatea și nu e ceva fezabil. E nevoie de dovezi, după cum spuneam, și e dificil să se obțină astfel de dovezi. Se spune adesea că un om poate să dispară, dar un animal nu, pentru că e fișat și înregistrat animalul. Avem astfel de date la dispoziție. Dacă avem posibilitatea uh, de a lua măsuri în ce privește carnea clonată, trebuie să facem pe baza dovezilor, să nu uităm nici problema protecției animalelor. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Schnellhardt. Acum cuvântul îi revine doamnei McAvan. Două minute. Um, Domnule comisar, aș vrea să clarificați ce intenționați să ne prezentați în luna noiembrie. Pentru că vorbiți despre un raport și s-a spus aici că există o pată albă în legislație care a permis importurile acestea, tocmai pentru că nu e foarte clar ce interzice și permite legislația actuală. Deci în noiembrie vom avea o discuție foarte importantă și dacă veniți cu noi propuneri legislative, asta înseamnă că va dura vreo 18 luni până ele se adoptă și între timp, până să existe o lege nouă și o clarificare, eu aș recomanda puternic să acceptăm un moratoriu pe animalele clonate uh, progenitorilor și produsele uh, acestora. Cum spunea uh, un coleg, nu se pot introduce probleme etice în legislație și e corect. Tratatul de la Lisabona spune că toate politicile Uniunii Europene trebuie să ia în considerare bunăstarea animalelor și mă întreb dacă ați citit ce a scris lui Paul de la grupul european pentru etică. Dacă nu știți, este un grup care a fost creat de președintele Barroso pentru a examina aspectele etice ale politicii europene. Acel raport spune foarte clar că există îngrijorări foarte mari uh, legate de faptul că animalele suferă în procesul de clonare și că ar trebui să se facă studii mai îndelungate privind bunăstarea animalelor în procesul de clonare și în, procesul, uh, și în tratarea progeniturilor acestora. Pentru că dacă ai animale care vin toate din aceeași sursă, clon, din aceeași clonă, uh, se spune acest, în, în acest raport, pot apărea mari probleme în ce privește consanguinitatea și, de asemenea, se spune că uh, carnea produsă din animale clonate va crește consumul de carne în general și asta va avea efecte de mediu negative și concluziile acestui comitet etic sunt că e nevoie de o dezbatere publică mai aprofundată înainte să permitem produselor alimentare din animale clonate să intre pe piață. Domnule comisar, avem nevoie de această dezbatere și trebuie să nu-i punem pe fermieri în această poziție imposibilă, să facem o legislație clară și nu putem să așteptăm 2 ani sau 3 ani ca să facem acest lucru. Trebuie să acționați acum, să impuneți un moratoriu și după aceea să avem o dezbatere corespunzătoare și o lege corespunzătoare. Mulțumesc, doamnă McAven, spune președintele. Are cuvântul timp de 3 minute domnul Hosling. Ja, Herr Kommissar, äh, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kommissar, ich... Mulțumesc, domnule comisar, domnilor și domnilor. M-a surprins într-o câteva declarația domnului comisar, pentru că domnia sa nu a ținut cont uh, de cele întâmplate în iulie, când Parlamentul a adoptat o poziție clară în legătură cu moratoriul și nu numai, și totuși între timp uh, nu s-a întâmplat nimic. Uh, se părea că vom primi propuneri legislative, însă lucrurile nu stau așa. În mai deja v-am adresat o întrebare, pentru că doream să știm numărul de animale clonate existente la ora actuală. Dumneavoastră ați spus la acea dată că nu știați, că nu aveați nicio informație. Se pare că în continuare lucrurile stau exact la fel. Încă așteptăm raportul uh, din noiembrie. Însă, iată că până atunci ne aflăm într-un impas. Ce am auzit aici nu mi se pare corect, pentru că noi am spus foarte clar și domnul Mann a spus foarte clar că doream un moratoriu și pentru a doua generație de animale. Știm că este o problemă, știm că toate studiile ne indică acest lucru. Ă, cu toții știm că acestea nu sunt studii pe termen lung și nu conțin suficiente detalii. Ce am putut noi vedea până în acest moment este că în ce privește protecția uh, legislației privind uh, bunăstarea animală în Uniunea Europeană, dat fiind numărul de animale care încă nu au fost sacrificate, dar vor fi sacrificate, uh, legislația UE deja nu se respectă. Apoi, în ce privește tehnologia, tot ce facem noi până în acest moment sunt experimente, pentru că nu avem suficiente probe la dispoziție și, pe drept cuvânt, opinia publică este îngrijorată. Mm, consumatorii nu știu ce se întâmplă, fermierii la fel. Uh, publicul are o, are o poziție foarte critică. Noi sigur că nu vrem să periclităm sănătatea nimănui, de aceea trebuie să fim foarte precauți. E vorba de noi tehnologii, așa încât uh, se poate afirma că da, trebuie să susținem progresul, însă eu spun că avem nevoie de o abordare foarte precaută și să nu ne grăbim nejustificat. Dumneavoastră, domnule comisar, se pare că aveți o încredere nețărmurită în valorile progresului în sine. Eu cred că nu ăsta este modul corect de a aborda această problemă și ar trebui să acționați în uh, direcția unui moratoriu. Știm ce s-a întâmplat în Scoția, uh, lucru care ilustrează modul în care Comisia nu este capabilă de a acționa. nu ați făcut absolut nimic și în ce privește repercusiunile uh, asupra comerțului din Uniunea Europeană, știu că ne-am, ne-am pronunțat împotriva utilizării hormonilor astfel de acestor animale, dar în continuare nu s-a întâmplat și nu s-a întâmplat nimic negativ, deci uh, nu este o amenințare foarte clară în acest moment. Mulțumesc, domnul Pașcal, al minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Parlamentul European a discutat deja această chestiune și în septembrie 2008. Rezultatul a fost o rezoluție care cerea o interdicție totală a clonării animale și, de asemenea, o interdicție de importuri de animale clonate. Acea rezoluție s-a bazat pe îngrijorarea multor experți europeni în ceea ce privește riscurile pentru sănătate ale acestor produse, pentru că clonarea atrage multe probleme legate de mortalitatea ridicată a animalelor clonate la o vârstă timpurie, datele științifice de la Organizația Mondială pentru Starea de Bine a Animalelor a arătat că doar 6% din embrionii clonați de fapt duc la un animal sănătos și care să nu moară timpuriu. Motivul este că un animal clonat are vârsta clonată a animalului original. Dacă acela are șapte ani, asta înseamnă că vițelul e deja de șapte ani, în vârstă de șapte ani când se naște, ceea ce înseamnă o mai mare sensibilitate la boli. Toate acestea. Problema clonării nu se leagă doar de chestiunea bunăstării animalelor, ci și de încrederea consumatorilor și deși administrația americană pentru alimente pretinde că produsele din animale clonate sunt la fel de fiabile ca și animalele crescute tradițional, eu nu cred că ar fi înțelept, domnule comisar, să deschidem piața pentru scopuri comerciale, pentru astfel de produse și să expunem publicul european unor riscuri de sănătate din cauza acestor uh, produse. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc domnule Pașca. Acum un minut, uh, domnul Molzer. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte clar astăzi că produsele din carne provenite din animale clonate au intrat în lanțul alimentar și asta este absolut inevitabil și asta ar putea să aibă și un efect asupra anumitor boli. O interdicție a cărnii provenite din animale clonate e de asemenea un lucru care va trebui uh, foarte clar adoptat. Nici nu e nevoie să mai folosim argumentul bunăstării animalelor. Este absolut esențial ca atunci când oamenii cumpără, când consumatorii cumpără carne, să aibă toate informațiile în legătură cu informația, cu originea acelei uh, cărni Uh, și uh, oamenii trebuie să decidă dacă vor sau nu să cumpere o carne rezultată în urma unui astfel de proces de producție. Recent, uh, ce s-a întâmplat recent în Marea Britanie a fost că produsele au intrat uh, prin intermediul unor importuri, produse clonate au intrat prin intermediul unor importuri în circuitul de consum dar consumatorii nu știu că acestea sunt plate și este inacceptabil. Mulțumesc, domnule Molțăr, și acum, pentru trei minute, domnul, doamna Zomer. Comisar, ich bin sehr... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mă, eu sunt în favoarea tehnologiilor uh, ecologice, dar uh, sigur că nu mă pronunț pentru clonare. Uh, cum am afirmat și în dezbaterea dinaintea pauzei de vară. Știm că doar uh, un procent uh, destul de nesemnificativ din animalele clonate supraviețuiește și mm, a, uh, aceste animale sunt afectate de foarte multe maladii, de exemplu imunodeficiență și mor în condiții atroce. Noi vorbim uh, de multe ori despre protecția animalelor și încercăm întotdeauna să adoptăm măsuri care să meargă în acest sens. Și am spus foarte clar că nu dorim pe piețele europene alimente provenite din e, animale clonate. Trebuie să avem atitudine coerentă. Uh, unii afirmă că produsele provenite din aceste animale nu vată mă sănătatea eu nu știu uh, cu adevărat cum stau lucrurile, din păcate, și trebuie să fim conștienți că nu există o penurie de produse uh, provenite din animale crescute normal. Oamenii nu au nevoie de aceste produse din animale clonate, deci nu există argumente serioase în favoarea uh, acestor produse. Noi am dorit să dispunem de un regulament foarte clar în ceea ce privește animalele clonate și progeniturile acestora. Eu nu vorbesc neapărat uh, de o interdicție a acestor produse, însă totuși acea, această interdicție, pentru că această interdicție ar trebui aplicată și produselor importate. Oricum, nu aș dori ca situația din Scoția să se repete în întreaga Europa. și știm că este foarte dificil uh, aplicarea trasabilității la toate produsele și la carne de vită și carne de porc. Până la urmă este vorba și despre o problemă morală, etică. Noi suntem responsabili de sănătatea cetățenilor noștri, dar și de sănătatea animalelor. Experiența pentru că eu, uh, la origine, sunt producător de animale, am studiat această problemă. Experiența ne arată că toate tehnicile de reproducere uh, utilizate în creșterea animalelor se aplică până la urmă și la oameni. Și eu mă întreb dacă tehnologia clonării într-un viitor nu prea îndepărtat uh, nu se va aplica și oamenilor. Un lucru care ar fi inacceptabil. Chiar dacă ar putea această tehnologie ajuta la clonarea organelor vitale, nu cred că ar trebui să mergem atât de departe. Și dacă îngăduim produsele uh, din animale clonate, există acest pericol într-un viitor nu prea îndepărtat. Deci avem nevoie de o interdicție în Uniunea Europeană. Și nu mă sperie Organizația Mondială a Comerțului. Nu trebuie să copiem tot ceea ce fac Statele Unite. Mulțumesc, uh, doamnă Zomă, și acum pentru un minut și jumătate are cuvântul domnul Tabagi. Muchas gracias. Tisztelt Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În ultimul an, de când ați preluat acest mandat, am aflat că ați încercat să Aparat sănătatea consumatorilor și cetățenilor europeni și doamna Sommer și alți vorbitori au menționat ca și domnul Capula Santos, diverse argumente pro și contra bazate pe preocupări legate de sănătate, spunând că în SUA sunt rezultate experimentale, că ar dori niște rezultate de experimente, dovești științifice și analize europene care să nu fie rezultatul unor grupuri de interes americane care să ne arate clar dacă sunt riscuri sau nu sunt riscuri și dacă nu sunt riscuri chiar identificate, studiile și cercetările ar trebui să continue. După cum s-a spus, eu sunt membru al Comisiei pentru Agricultură și înțeleg că nu există niciun motiv și niciun argument pe piața europeană să punem pe rafturile magazinelor alimente din animale clonate. Sunt de acord că sunt și lacune în sistem. De exemplu, chestiunea legumelor și fructelor din Maroc ne arată că există astfel de lacune. Trebuie să ne apărăm piețele față de importuri de asemenea. Sanitatea, bunăstarea animalelor sunt chestiuni la care s-au referit unii colegi și sunt de acord cu cei care au spus că e nevoie de cercetări științifice, dar trebuie să existe o limită dincolo de care să nu acceptăm clonarea. Nu vreau nici eu, nici ca asistenții să ne întâlnim cu membrii ai Parlamentului European clonați din celulele noastre. E nevoie de o poziție adecvată din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule Tabaidi. Acum trei minute, doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Discuția pe care o avem în această seară arată cât de sensibil este subiectul. S-a vorbit mai devreme despre acest subiect. Mai vorbim și în seara aceasta. Domnule comisar, ne veți prezenta o comunicare pe acest subiect, însă când ai de-a face cu un subiect atât de sensibil, cred că trebuie să ai o abordare foarte riguroasă a acestei probleme care vizează produsele rezultate din animale uh, clonate în uh, lanțul alimentar. Se vorbește mult de riscurile pentru sănătate. Vreau să reamintesc doar că astăzi noi ne bazăm pe pozițiile autorității europene pentru securitate alimentară care precizează că nimic nu indică la ora actuală faptul că produsele uh, care provin din animale clonate sau din progeniturile lor ar presupune vreun risc sanitar sau de mediu în comparație cu animalele crescute în mod convențional și procreate în mod convențional. Această chestiune ne invită să fim prudenți, să fim prudenți și să nu luăm în mod sistematic o poziție de o parte sau de alta a baricadei, înainte de a avea realmente toate elementele științifice. Trebuie să evităm să luăm o poziție care să fie uh, ori o poziție de, de uh, respingere sau o poziție definitivă pe o chestiune care este atât de complexă, se vede din discuție acest lucru și care merită să fie examinată pe fond mai ales în ce privește regulile comerțului internațional. Pentru că, în realitate, domnule comisar, ați avut dreptate să ne spuneți că în Europa riscul este limitat. Avem o producție agricolă Uh, de creștere a animalelor în mod convențional, care este absolut suficientă. Însă, ce se întâmplă atunci când uh, uh, agricultorii importă embrioni veniți din Statele Unite și care sunt la rândul lor rezultatul, rezultați din animale clonate. Aici trebuie să avem toate garanțiile că se iau toate măsurile conform principiilor Organizației Mondiale a Sănătății și că nu se încarcă, încalcă principiul uh, concurenței libere și corecte. A, uh, consumatorii așteaptă acest uh, răspuns. Sunt de acord cu colegii atunci când spun că consumatorii nu prea vor să mănânce carne rezultată din aceste animale clonate dar n-am niciun dubiu în ce privește voința comisarului Dali de a face lumină în această chestiune și de a aduce răspunsuri la numeroasele întrebări care nu au încă un răspuns astăzi. Și am încredere în ce ne va spune comisarul Dali și aștept raportul său. Consumatorul european trebuie să știe realmente ce mănâncă și trasabilitatea este un imperativ. Însă, pentru asta avem nevoie de o analiză științifică riguroasă care să ne permită să acționăm în cunoștință de cauză pentru a avea un răspuns adaptat

Gracias. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Târbu. Și acum, pentru trei minute, are cuvântul doamna Delvo. Merci. Monsieur le comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Aș vrea să vă comunic profunda mea circumspecție. Pe de o parte, noi, Europa, vrem mai multă transparență alimentară pentru consumator trasabilitatea cărnii de animale de la fermă până în farfurie, norme de creștere, de sacrificare foarte stricte pentru fermieri, controle pentru a garanta la maxim originea și calitatea alimentelor, iar pe de altă parte am aflat că unii consumatori britanici au mâncat carne de vită clonată, iar uh, în Belgia s-a degustat carne de a treia generație, ceea ce, ni se spune, nu are nimic de a face cu carnea clonată. Despre ce trasabilitate vorbim uh, până la urmă? Vă rog să-mi permiteți o notă de umor în ce mă privește pe mine persoană. Băf Berghignon clonat cu morcovi uh, modificat genetic nu vreau la mine în farfurie și dacă, în niciun caz dacă n-am optat pentru asta. Deci mă scriu real uh, pe linia europeană cea mai răspândită, întrucât toate eurobarometrele în ce privește alimente clonate pentru alimente afirmă și reafirmă opoziția netă a cetățenilor europeni. Acest prim argument pe care l-am adus în ce privește alimentele clonate în lanțul alimentar, nu putem predica o mai mare responsabilizare a consumatorilor, să fie mai bine informați ce mănânc, iar pe de altă parte să refuzim să înțelegem și să ascultăm că ei nu vor care clonată în farfurie. Un al doilea argument de sănătate. E adevărat că niciun studiu științific n-a dovedit că e un impact negativ uh, al consumului de carne clonată, de progenituri clonate sau lapte care vine din cineva care a fost clonat. Dar nimic nu s-a demonstrat, dar nici că nu fac rău pe termen îndelungat. Deci principiul precauției mi se pare că trebuie să se aplice. Un al treilea și ultim argument etic. Ați adus dumneavoastră la începutul discursului Europa trebuie să fie în prima linie în ce privește protecția animalelor. În această după amiază, Parlamentul a votat în favoarea unei limitări maxime a experimentelor pe animale, pentru ca durerea și suferința animalelor să fie redusă la minim. Ori și asta e de necontestat. Cine spune clonări, spune suferință pentru animale să nu uităm de acea oiță doli și ce s-a mai întâmplat în 2008 când era vorba de proporții semnificative de animale clonate a căror sănătate și stare de bine sunt grav alterate, adesea cu consecințe grave și chiar fatale. Doamna McAven a vorbit și ea despre avizul grupului european de etică, care se îndoia că clonarea animalelor în scopuri alimentare ar fi justificat din punct de vedere etic cu atât mai mult cu cât nu se justifică printr-o nevoie de diversificare alimentară. Din potrivă, am putea spune că dacă alimentarea pe bază de animale clonate ar trebui să fie favorizată, ar fi un efect indirect asupra diversității genetice din cauza utilizării excesive a unui număr limitat de animale în uh, programele de creștere și astfel ca și în alte sectoare alimentare, zeci de specii de roșii au dispărut erau 7000 la 1900 și acum mai sunt încă 150 de specii de tomate, din care 70 se comercializează în mare proporție modificată genetic. Asta e progresul pe care ni-l dorim? Asta e progresul? Iată întrebarea pe care trebuie să ne o punem. Mulțumesc. Președintele, mulțumim, doamna Delvo. Acum un minut și jumătate, domnul Arsenis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, nu îmi amintesc ca în trecut să fi existat un atât de uh, larg consens în uh, plenară. Asta pentru că există o absolută concordanță de idei între cetățenii Uniunii Europene împotriva produselor uh, din animale clonate. Antevorbitorii mei s-au referit aici de organiz- la Organizația Mondială a Comerțului. Dar uh, cred că este o sperietoare de tip politic invocată adesea de um, comisie și experții săi juridici. Nu trebuie să cădem uh, pradă fricii, ci să vedem uh, cum ar putea un moratoriu rezolva problemele. problemele. Trebuie să vedem dacă, până la urmă, OMC-ul, Organizația Mondială a Comerțului, e mai importantă decât tratatul de la Lisabona, care uh, ne introduce principiul uh, prevenției, care spune că dacă nu știm exact, dacă nu dispunem de date precise, Uh, atunci acestea trebuie inter- uh, în legătură cu anumite produse, acestea trebuie interzise în Uniunea Europeană. Nu știm suficient despre produsele clonate, astfel încât acestea trebuie interzise. Toți uh, cei de față suntem de acord că nu putem să ne jucăm cu sănătatea cetățenilor europeni. Mulțumesc. Și acum... De la palabra, în primul lugar, un minut. În cazul intervențiilor spontane, are cuvântul pentru un minut domnul Kelly. Eh, domnule președinte personal nu sunt convins de necesitatea moralitatea siguranța sau trasabilitatea clonării animalelor. Necesitate nu avem. Eh, am eh, încurajat ani de zile producția extensivă mai degrabă de intensivă. Nu există nicio problemă cu reproducerea naturală și nicio problemă să se garanteze creșterea stocului de animale dacă e nevoie Începește uh, prioritatea, cum a spus doamna Sommer, dacă este moral acceptabil să cloneze animale, până la urmă se va ajunge să fie moral acceptabil să se cloneze și animale, și oameni. Și cred că nu avem nevoie de așa ceva domnul Stes a spus în legătură cu siguranța un lucru cu care sunt de acord. Cum se poate spune cu siguranță în acest stadiu că progeniturile animalelor clonate sunt sigure pentru consum uman? Eu nu accept această chestiune. Și, în fine, trasabilitatea. Una dintre marile realizări ale Uniunii Europene a fost că putem avea o trasabilitate a uh, hranei de la furcă și până la farfurie și acum cred că o să avem o trasabilitate de la uh, clonă și până la uh, bucătărie. Deci cred că trebuie să eliminăm clonarea, nu să o facilităm. Președintele, mulțumesc, domnule Chili. Are cuvântul un minut, doamna Costin. Mulțumesc, domnule comisar. Der Vorfall wurde medial stark aufgegriffen und hat am văzut uh, ce s-a întâmplat în Marea Britanie. Carnea produsă din, provenită din animale clonate a ajuns în supermarketuri, uh, situație care a dus uh, la nesiguranță și la proteste. Sigur că s-a spus că s-a datorat această situație defectelor în legislație și, și a faptului că nu se fac în destule rapoarte. Uh, totuși, trebuie să respectăm principiul precauției. Eu cred că nu, e, nu avem nicio nevoie în Europa să consumăm alimente provenite din animale clonate sau progeniturile acestora. Uh, sigur, situația este încă neclară în legătură cu modul în care trebuie procedat cu aceste produse, și trebuie să acționăm cu foarte mare precauție. Mulțumesc și acum pentru un minut are cuvântul doamna Kallenbach. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Kommissar, Politik... Domnule președinte, domnule comisar, pentru a face politică e nevoie și de date științifice ca bază, dar trebuie să dai dovadă și de responsabilitate politică, să știi ce e fezabil. Ce e fezabil nu e neapărat ceva și de dorit. Nu vreau neapărat să vedem ca ceea ce e fezabil să fie și realizat. Misiunea mea este să apăr interesele consumatorilor și ale cetățenilor europeni. Personal vreau să nu existe carne clonată pe piața europeană. Nu putem spune că ouăle de găină de baterie sunt un pericol pentru sănătatea omului, dar asta nu le face mai acceptabile, ceea ce e valabil și pentru animalele clonate de prima sau a doua generație. Protecția animalelor și aspectele de morală sunt cu atât mai multe argumente împotriva introducerii pe piață de animale clonate. E nevoie de moratoriu și pentru produsele rezultate din animale de a doua generație. Spunem în consecință un nu hotărât. Președintele, mulțumesc, domnule Cadam. Acum, domnul Ghianovski, două minute. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysokie... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, în uh, alimentația din uh, Uniunea Europeană, standardele înalte asigură siguranța alimentară. Avem, sigur, dispunem de rezultatele unor cercetări care ne spun că calitatea produselor din uh, animale clonate este aceeași uh, cu cea a produselor din animale crescute tradițional. Însă, nu știu dacă lucrurile stau așa și mă întreb dacă avem într-adevăr nevoie să recurgem la animale provenite din animale clonate uh, și în general la clonare, pentru că nu știu dacă asta ar fi în interesul uh, consumatorilor și a producătorilor. Consumatorii și producătorii doresc ca această problemă să fie reglementată astfel încât să nu fie afectată competitivitatea agricultorilor europeni. De asemenea, trebuie să ne gândim și la aspectele morale ale chestiunii. Pentru că acest, de, de acestea ne vom mai lovi și în continuare dacă mai utilizăm uh, aceste alimente. Mulțumesc și acum domnul Iar are cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Patru argumente împotriva acestei chestiuni, nu toate, dar cele mai importante. mai întâi, animalul clonat nu este de dorit ca sursă de alimente pentru oameni și nici progeniturile lui. În al doilea rând, nu se știe încă dacă există sau nu un risc sanitar pentru oameni de la aceste produse. În al treilea rând, există probleme de sănătate și la animalele clonate și în al patrulea rând, clonarea animalelor din motive etice este absolut inacceptabilă. Iată cele patru argumente. Așadar, acest principiu Uh, este un principiu care trebuie să-l refuzăm categoric. Și acum avem nevoie de reguli foarte clare, oamenii îl așteaptă, consumatorii îl așteaptă și trebuie ca aceste reglementări să fie clare și va trebui de asemenea ca și etichetarea în domeniu și trasabilitatea să fie cât mai clară. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Iar, domnul Ferreira are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, intrarea produselor provenind din animale clonate în circuitul alimentar european nu trebuie să rămână neobservată și este un motiv de preocupare evidentă. Am aflat uh, de această situație abia la câteva săptămâni după ce s-a votat încă o dată uh, asupra interdicției intrării pe piața acestor produse. Este important să aplicăm principiul precauției. Comisia trebuie să apere interesul public în acest domeniu și asta înseamnă că trebuie să asigure o, o protecție cât mai mare a sănătății umane, a lanțului trofic și, acest, și a ființei umane. Acestea sunt valori și principii care sunt mai importante decât oricare altele. Comercializarea acestor produse clonate dacă va fi autorizată, trebuie făcută numai conform principiului transparenței informației pentru a permite consumatorilor o, să, ia o alegere, să facă o alegere în cunoștință de cauză. Lucru care nu se întâmplă în acest moment pentru că, de exemplu, există uh, produse din animale clonate și nimeni nu, uh, nu știe acest lucru. Acest lucru nu este etichetat și spus foarte clar. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, doamna Sevațchi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Dimineața am avut o discuție extinsă despre protecția animalelor utilizate în scopuri științifice și pentru experimente care ar putea să ajute în identificarea tratamentului pentru boli grave. Asta majoritatea colegilor au uh, refuzat uh, astfel de tortură a animalelor în scopul clonării clonarea duce la suferințe și o mare parte a experimentelor de clonare eșuează. În ce privește tratamentul bolilor, aceste animale <clears throat> sunt făcute să moară prematur. Ma- majoritatea consumatorilor ar fi îngrijorați să consume astfel de carne și au spus și mulți colegi că extinderea clonării animalelor deschide ușa pentru uh, clonarea reproductivă a oamenilor, ceea ce vine împotriva prevederilor tratatului de la Lisabona. Mă întreb dacă cineva chiar ar vrea să schimbe prevederile tratatului de la Lisabona în acest sens. Stimate domnule comisar, poziția Uniunii Europene trebuie să fie lipsită de ambiguități. Președintele, mulțumim foarte mult, doamnă Zaborska. Acum, domnul comisar, dacă doriți să trageți concluziile la această dezbatere domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Nu mă surprinde faptul că această problemă a atras atenția dumneavoastră și cred că mm, ați vorbit uh, foarte sincer cu toții. Uh, e nevoie, sigur, să înțelegem în detaliu problemele legate de clonare și deciziile noastre să fie bazate pe informații precise. După cum am spus în declarația inițială, Comisia intenționează să adopte mai târziu, în cursul acestui an, un raport uh, exhaustiv care să cuprinde toate problemele legate de, clena, uh, de clonare și sper că acest raport va face lumină într-o problemă atât de complexă și va servi ca bază pentru uh, viitoarele dezbateri instituționale. Subliniez faptul că o îmbunătățire a situației actuale nu se poate produce decât dacă dispunem de un consens în rândul tuturor instituțiilor europene. Dezbaterea asta a început uh, încă din 2008 și sper că împreună vom putea face progrese cu scopul final de a găsi o soluție eficientă pentru anii ce vin. Mulțumesc, domnule comisar spune președintele. Mulțumesc pentru că ați fost atât de succint. Acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Mă refer la întrebarea orală adresată Comisiei